Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy. Doamnelor și domnilor, bună dimineața. Începem ședința de dimineață. Pentru început doresc să salut pe vizitatorii invitați de doamna Möller. Sunt membri ai Comisiei de Cultură din Bavaria. Le spunem bun venit! Și acum vă propun să trecem la voturi. V-am rugat să nu uitați cartelele de vot. Primul vot se referă la o dispoziția Parlamentului și Consiliului privind sănătatea animalieră. Raportor este domnul Selimovici. Dorește raportorul să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că după o perioadă atât de îndelungată am ajuns și în acest moment în care putem să supunem la vot acest proiect de recomandare. Deci am moștenit raportul de la un predecesor și mă bucur foarte mult că am reușit în numele colegei mele să finalizăm această activitate. Și sunt foarte recunoscător colegilor cu care am colaborat. Mulțumesc foarte mult! Nie zgłoszono, proszę Państwa, żadnych poprawek, a więc będzie to głosowanie. Mulțumesc. Nu au fost înaintate amendamente, ca atare va fi un vot cu apel nominal. Și vă anunț că s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, S-a închis votul. Primul vot urează întotdeauna ceva mai mult. S-a închis votul. Și, sincere, felicitări raportorului. Este un rezultat excepțional. Mul- vă rog să luați uh, notă de votul meu pentru că nu mi-a funcționat cartela de vot, spune vorbitorul din sală. Trecem acum la raportul doamnei Aguilera. El a fost amânat pentru ședința următoare. Ieri am explicat de ce procedăm astfel. Trecem în felul acesta la punctul 8. Este vorba despre un raport al domnului Danton, Comisia responsabilă de fond este Comisia Regii. Câteva cuvinte introductive ar fi de dorit, dar ar fi bine ca raportorul să își asume această sarcină. Nu, nu doriți să interveniți, în cazul acesta trecem imediat la vot. Începem și compromisul 6, primul pe lista de vot. Este vorba despre principiile politicii uh, comune uh, agrare, inclusiv în zonele montane. Și asupra uh, compromisului se votează electronic, deci deschidem votul. S-a închis votul. Mulțumesc foarte mult. Trecem mai departe la compromisul numărul 3. S-a deschis votul. Din nou, vot electronic, compromisul 3, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la compromisul 4. S-a deschis votul pe marginea acestui amendament de compromis. S-a închis votul. Mulțumesc foarte mult. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Se respinge. Trecem mai departe, compromisul numărul 9. Simplificarea politicii PAC și a poverii administrative, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă compromisul numărul 5. strategiile pentru regiunile montane și pentru macroregiuni, s-a deschis votul. Mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul. E vorba despre turism, și uh, patrimoniu natural și cultural. S-a închis votul. Mulțumesc. Compromisul 13. Climat și aspecte de mediu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc foarte mult. Se adoptă în unanimitate. Numărul 67. Indicând cu ridicând mâna. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Se respinge. Compromisul 7. A fost retras. În cazul acesta, amendamentul 70, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 71, doamna Noșel, cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 73, nu mă iertați? 71 va trebui să verificăm. În cazul acesta uh, deschidem votul. S-a închis votul. Mulțumesc. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Acum trecem la compromisul 7, pilonul 2 și s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. Sub programe privind regiunile montane s-a deschis votul. Compromisul 8. S-a închis votul. Mulțumesc. Mergem mai departe, compromisul 10, infrastructură, etc., servicii, votul s-a deschis. S-a închis votul. Mulțumesc! Compromisul 11. Educație și pregătire profesională. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem mai departe. Amendamentul 106. Ticând mâna. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? abține, se respinge. 101 pentru, mulțumesc, împotrivă, se respinge. 111 pentru, mulțumesc, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17. Vot electronic s-a deschis votul. Producția de lapte în regiunile montane. S-a închis votul. Mulțumesc! A fost un compromis foarte important privind producția de lapte și trecem mai departe la 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Compromisul 12. Rolul femeilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc foarte mult. 114. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Se respinge. 118 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 14. Piețe locale, rețele alimentare scurte, calitate. Cine este pentru? S-a deschis votul, mă iertați, spune președintele. S-a închis votul. Mulțumesc. 135. Amendamentul 135. Cine este pentru? Domnul De Castro este autorul. Mulțumesc, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, se respinge. 137 pentru, împotrivă. Verificăm electronic, s-a deschis votul. Amendamentul 137. S-a închis votul. Se respinge. O 129 pentru împotrivă, abțineri. 143 pentru, mulțumesc, împotrivă, se respinge. 140 pentru, împotrivă, se respinge. alte câteva uh, elemente de votat, uh, considerente și referință. Amendamentul numărul 1 din partea domnului Dantan. Pentru, pot, se adoptă. Număr 2, pentru, se adoptă. 3, mm, pentru, se adoptă. 4, pentru, se adoptă. 5, pentru, se adoptă, 5, 6 pentru, se adoptă de asemenea, 7 pentru, se adoptă. Compromisul numărul 1 E vorba despre obiectivele Uniunii Europene în ce privește sectorul agrar în regiunile montane. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mai departe, compromisul 2. Provocări în regiunile montane. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a deschis votul, spune președintele. S-a închis votul. Era vorba despre compromisul numărul 2. Îmi cer scuze, spune președintele. S-a închis votul, deci, și se adoptă. Putem trece mai departe. Supunem la vot documentul integral cu amendamentele operate. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru participarea la vot, mulțumesc raportorului. Domnule Downton. doriți poate să spuneți ceva acum? Da, aș dori să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră și asistenților lor, cu care am colaborat foarte bine și dați-mi voie să mulțumesc de asemenea echipei secretariatului Comisiei Agri și uh, asistenților pentru că uh, toți au uh, acționat în bună colaborare. Mulțumesc foarte mult și noi ne raliem acestor cuvinte de mulțumire și încă o dată vă mulțumim dumneavoastră, domnule raportor, pentru că a fost vorba despre un raport foarte bun. Noi vorbim adesea despre necesitatea de a stimula activitatea agricolă în regiunile montane. Era vorba despre producția laptelui, despre rolul femeilor în acest sector agricol. Deci, au fost obiective importante. Pe 16-17 martie se va vota în comisia competentă de fond în regii și după aceea în aprilie sau în mai în cadrul votului în plen. Și Trecem mai departe la punctul nou al ordinii de zi. Este vorba despre un schimb de opinii cu Comisia Europeană, cu Direcția Generală Agri, privind alinierea și simplificarea legislației secundare privind fructele, legumele și vinul. Și îi voi da cuvântul domnul Cocer, eh, reprezentantul comisiei, le spunem eh, domnilor de la comisie, bun venit. Aspecte rozporządzenia delegowanego w Aspectele esențiale uh, ale acestei tematici urmează să fie tratate, un subiect uh, care de asemenea uh, se află în interesul nostru și asta o demonstrează deja și înscrierile la cuvânt din sală pe această temă. Iar în partea a doua vom vorbi despre uh, standarde și etichetare la vin. Deci prima parte, legume, fructe, partea a doua, vinul și simplificarea cadrului legislativ în acest domeniu. Actele legislative se află în pregătire este vorba despre un act delegat uh, în domeniul uh, legumelor care se află deja într-o fază destul de avansată. După ce acest act delegat va fi uh, definitivat, Parlamentul European va putea să facă uz de dreptul său de veto dacă ar exista motive, dar vom avea la dispoziție un termen de două luni pentru analiză în ce privește vinul, nu va exista un asemenea drept al Parlamentului de a se opune. Dar să trecem acum la conținutul discuției. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați deputați. Vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat invitația de a vorbi în fața dumneavoastră în această dimineață despre mai multe chestiuni importante de care se ocupă Comisia Europeană. În special, aș vrea să vă vorbesc despre legislația secundară, și anume actele delegate și actele de punere în aplicare pe care le pregătim în cadrul programelor naționale privind vinul, fructele și legumele. Sunt două uh, chestiuni separate în care lucrările sunt într-un stadiu destul de avansat. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, voi profita de această ocazie pentru a clarifica și uh, dosarele în privința cărora nu am făcut progrese, standarde de comercializare și chestiuni legate de etichetare, subiecte care au generat interes al Parlamentului European, care ne-a adresat mai multe întrebări și adrese și scrisori, dar și de la Consiliu și de la părțile implicate, și anume părțile interesate din sectorul vinului. Aș vrea să vă explic care este situația și aici, în cazul acestora în care nu avem uh, pe masă niciun text. Înainte de a începe să vă vorbesc despre programele de susținere pentru sectorul vin vinului, trebuie să explic de ce vrem să facem acest lucru. Este important uh, să înțelegeți contextul în care se desfășoară aceste lucrări. La ora actuală, conform uh, actului de bază, regulamentul 1308 din 2013, o parte din reforma PAC, Există vreo 200 de, de, de regulamente ale Comisiei, de legislație secundară. Majoritatea sunt încă acte de punere în, în aplicare, însă, în virtutea tratatului de la Lisabona și prin natura uh, actului în sine, regulamentul 1308, trebuie să lisabonizăm, uh, dacă pot să folosesc acest uh, termen îngrozitor. Uh, Trebuie să uh, um, lisabonizăm așadar toate aceste uh, norme. Multe dintre aceste regulamente sunt uh, învechite. Împreună cu dumneavoastră, cu părți interesate și cu statele membre, trebuie să profităm de această ocazie pentru a simplifica lucrurile, pentru a moderniza și pentru a um, defini o abordare coerentă și logică între toate sectoarele. Procesul de simplificare este de bază, dar, bineînțeles, trebuie să facem ca totul să fie conform cu tratatul de la Lisabona. Piața comună o cunoașteți foarte bine, cu aceasta trebuie să armonizăm uh, toate aceste regulamente. Procesul de lisabonizare presupune eliminarea a multor, multor regulamente. De la 200 trebuie să rămânem cu vreo 40 de um, acte delegate și uh, de punere în aplicare în total. Comisia consideră că acest lucru uh, are sens și face parte din obiectivele Comisiei Juncker. Să facem o mai bună reglementare, mai simplă și uh, să dă mai multă prioritate principiului subsidiarității. Asta nu înseamnă că vom dereglementa, că vom liberaliza. Procesul a început deja în 2014. Este un proces inovativ care uh, presupune participarea um, a cât mai multor părți. Părțile interesate și statele membre sunt invitate să participe pentru a ne împărtăși opiniile lor. Domnule președinte, deși uh, nu este neapărat de competența mea, nu pot să mă abțin să, vă, să nu vă spun că la DG Agri suntem puțin dezamăgiți că participarea Parlamentului European la acest proces nu este foarte bine organizată. Experții dumneavoastră sunt întotdeauna invitați, alături de experții din statele membre, să ia parte la reuniunile noastre, însă rata de participare este foarte scăzută. Cu această ocazie fac apel la dumneavoastră, deși mi depășesc puțin competența, um, să vă implicați mai mult așa um, cum trebuie să implice statele membre dintr-o etapă timpurie a procesului. Uh, pentru că nu este același lucru dacă venim noi spre sfârșitul procesului să vă spunem ce am făcut în ultimul an. Cam așa uh, funcționează lucrurile. Deci noi uh, la fiecare șase-șapte luni vă transmitem o listă a actelor delegate la care lucrăm, ca să fiți informați, uh, să știți la ce lucrăm și cu această ocazie vă invităm să vă implicați în lucrările noastre. Știm că până la urmă Comisia adoptă actul delegat. După aceea Există o perioadă de examinare de două luni sau mai lungă și este foarte important ca în această etapă să vă implicați în, cu totul, complet. Voi trece acum la prima chestiune de pe ordinea de zi, adică Programul Național de Susținere în sectorul vinului, să vă prezint uh, contextul politic Programele au avut succes, să vă prezint câteva cifre. Din 2009, programele finanțate de la UE pentru vin au avut uh, un uh, impact semnificativ asupra exporturilor în afara Uniunii. În 2015 am observat o creștere de 9% a valorii acestor exporturi și una de 3% în volum la export. Este foarte important acest lucru pentru balanța comercială a UE. În medie, Sumele pentru susținere sunt de vreo 1,1 miliarde de euro anual. E vorba de uh, sume importante. Trebuie să ele să fie foarte bine organizate și legislația trebuie să fie la rândul ei foarte bine organizată. Acum lucrăm la acte de punere în aplicare și la un act delegat uh, care vor fi proces, rezultatul la doi ani de muncă alături de experți. Actul de punere în aplicare va fi supus la vot la comisie foarte repede, iar actul delegat va fi adoptat de asemenea în săptămânile următoare. După aceea, desigur, va veni la dumneavoastră și la Consiliu pentru examinare. Pe scurt, dacă îmi permiteți, o să prezint uh, câteva dintre chestiunile principale ale acestor două acte. În primul rând am introdus uh, claritate um, pentru demarcarea um, programelor de susținere, primul pilon ale schemelor de ajutor care există și schemele de ajutor din cadrul pilonului 2 pentru vin. Există și un raport al Curții de Conturi pe această temă, un raport destul de critic la adresa noastră și de aceea am profitat de aceste două acte legislative pentru a evita dubla finanțare în care operatorii ar putea profita de schemele din cadrul pilonului 1 și în același timp și de schemele din cadrul pilonului 2. Am încercat să simplificăm lucrurile um, legate de plățile în avans, rembursarea costurilor și întreg sistemul de control și notificare. Voi trece acum la următorul uh, punct, punct legat de uh, fructe și legume. La fel, lucrăm acum la un act delegat și la un act de punere în aplicare. Au avut loc până acum cam 10 reuniuni cu experți din statele membre, începând din 2014 până în prezent și uh, am uh, ținut legătura cu părții interesate din Copacogeca și și uh, cu organizațiile producătorilor, organizații intersectoriale. Sper că acest act delegat va putea fi adoptat în următoarele luni. Esențial pentru schemele de suport um, operaționale pentru sectorul fructelor și legumelor sunt uh, organizațiile producătorilor. Acest act delegat este uh, înțesat de reguli foarte complicate și detaliate în legătură cu organizarea acestor um, organizații de producători, cum pot fi finanțate acestea în conformitate cu cerințele noastre legale. Acest aspect este foarte important pentru că am, ne-am confruntat cu uh, corecturi financiare în cinci state membre. Uh, pentru aceste organizații de producători. Am încercat să clarificăm situația pentru a evita pe viitor corecțiile financiare. Să vă precizez câteva din uh, punctele incluse în proiectul de text. Există o prevedere importantă referitoare la numărul minim de membri pe care îi pot avea organizațiile de producători pentru a putea fi recunoscute. De asemenea, comercializarea produselor de membri din exteriorul uh, asociațiilor de producători și uh, răspunderea organizațiilor de producători pentru serviciile pe care le externalizează. Conform legilor europene, producătorii pot să discute și să ia colectiv decizii în legătură cu prețurile, cu uh, licențele și cu uh, alte chestiuni. Desigur, sub atenta examinare a autorităților de concurență. Trebuie să ne asigurăm că aceste activități sunt posibile. La ora actuală, ele sunt permise într-un cadru uh, legal specific, Deci dacă regulile sunt respectate de către membrii organizațiilor de producători, lucrurile se pot face. Noi încercăm să clarificăm cât se poate de mult ce se poate face și ce nu se poate face. Situațiile sunt foarte diferite. Ați vinde produsele Uh, independent sau a fi uh, membru al unei organizații de producători atunci când nu mai, uh, nu-ți mai asumi singuri riscurile. Regulile sunt, după cum am spus, foarte complexe. Am vrut doar să vă dau o idee. Pot exista și uh, organizații de producători transnaționale uh, am participat și eu la un uh, târg din Madrid în urmă cu câteva luni și am fost impresionat de gradul de avansare, de cât de avansate sunt aceste grupări, pentru că ele sunt transfrontaliere în multe cazuri. Există entități foarte puternice care se organizează în scopuri comerciale, un lucru pe care noi îl considerăm uh, foarte bun și încercăm să-i ajutăm. Mai sunt aspecte complicate, printre care și cele de mediu. În uh, același regulament 1308 exista o cerință pentru organizațiile de producători de a face activități pentru mediu. Nu era foarte clar ce înseamnă acest uh, activități. De aceea noi am încercat să clarificăm aceste reguli și să conferim uh, asociațiilor de producători mai multă flexibilitate pentru ca ei să poată îndeplini cerințele de mediu. Și încă o chestiune, sistemul de preț de intrare, același regulament care nu are nicio legătură cu organizațiile producătorilor. Aceeași, același regulament, așadar, uh, include prevederi referitoare la controlul regimului de import pentru fructe și legume. Un lucru foarte important în ceea ce privește roșiile, tomatele. Sistemul uh, este foarte complicat și el implică multe obligații și angajamente pe care le avem față de Maroc și invers. Am încercat să um, simplificăm sistemul prețurilor de intrare. O idee pe care cu siguranță ați observat-o în proiectul de text este că ne gândim uh, să trecem de la o valoare uh, standard de import zilnică la una săptămânală. Îmi pare rău că trebuie să folosesc astfel de termeni. E important pentru autoritățile vamale să se știe la ce nivel uh, produsele pot intra pe piața europeană fără să fie lovite de, uh, afectate de um, taxe vamale prohibitive. Am vorbit cu comercianții și cu marocanii pentru a încerca să trecem la un sistem prin care aceste valori standard de import să fie stabilite săptămânal și nu zilnic. Sincer, până acum nu s-a luat o decizie în acest sens. Este interesant de remarcat că principalele trei state UE implicate în comerțul cu roșii, Spania, Franța și Italia, alături de Maroc, sunt nemulțumite de regulile europene actuale, ceea ce înseamnă că fie Comisia Europeană a făcut o mare greșeală, fie că ne aflăm la jumătatea drumului și că nimeni nu este mulțumit. Ce înseamnă că ideea nu e foarte bună. Dacă aveți întrebări, vom reveni asupra acestui subiect. În final, în legătură cu etichetarea și cu, pie- și cu uh, standardele de comercializare. Again, it is very important. E important ca această discuție să fie văzut în contextul corespunzător. Astăzi, în baza regulamentului, astăzi, în baza regulamentului comun 1308 pe 2013, am adoptat 15 uh, uh, reglementări care stabilesc uh, standarde de piață, 15 reglementări pentru tot felul de produse. Aceste acte de punere în aplicare trebuie aliniate, ceea ce ar presupune că în final uh, am avea 30 uh, de astfel de reglementări, pentru că trebuie să le divizăm în acte de punere în aplicare și acte delegate, ceea ce nu este o idee prea atractivă. De aceea am făcut consultări cu experți, statele membre și am întrebat dacă ar fi posibil să fuzionăm anumite texte, să avem un singur text unde să avem toate standardele marketing cu cerințele de notificare și o serie întreagă de teme orizontale într-un singur text și să nu le repetăm de fiecare dată pentru fiecare produs în parte. Și am încercat de asemenea să folosim această ocazie pentru a simplifica aceste reguli. Am demarat acest exercițiu doar recent și nu suntem foarte avansați și uh, Um, nu trebuie să vă așteptați la propuneri concrete foarte curând, însă mai mult decât atât vreau să vă asigur că această activitate, oricare ar fi rezultatul în final, nu pune sub semnul întrebării compromisul politic cu privire la politica uh, decis în 2013 și nu înseamnă nici că intenționăm să modificăm uh, fondul reglementărilor cu privire la standardele de piață. Nu avem niciun fel de intenție să modificăm uh, prevederi cheie în ceea ce privește etichetarea în sectorul vinurilor sau alte chestiuni care ar submina aspecte specifice ale cadrului juridic pentru vinuri. Acest lucru am uh, încercat să-l subliniem în repetate rânduri la indicația comisarului și uh, același lucru l-au făcut și colegii mei, dar există temeri pe piață că am încercat să facem modificări, ceea ce nu este adevărat. Și în lumina tuturor întrebărilor care au fost formulate, am decis că vom face o evaluare mai îndelungată și că vom analiza mai în detaliu această chestiune până când vom avea posibilitatea și elementele necesare să facem, să luăm decizia cu privire la ce să facem. Până la urmă, poate că ar fi mai ușor să nu ne atingem de niciuna dintre aceste reguli și, sincer să fiu, într-o discuție cu colegii mei de unezi, am uh, pus și întrebarea de ce să modificăm ceva până la urmă. Din păcate însă trebuie să facem acest lucru pentru că există această cerință de divizare a actelor juridice în două categorii diferite. Nu avem cum să scăpăm de acest lucru. La un moment dat, uh, oamenii se vor întreba de ce avem doar acte de punere în aplicare pentru aceste reguli. Sigur că uh, nimeni nu se așteaptă să se întâmple prea curând, dar uh, la un moment dat uh, juriștii ne vor spune că nu sunt ținut în baza acestui uh, act de punere în aplicare pentru că ar trebui să fie un act delegat. Deci, uh, la un moment dat, tot vor trebui divizate în două reguli și ar mai fi și altă abordare pe care aș dori să o supun atenției dumneavoastră. Anumite prevederi cu privire la standardele de marketing în ceea ce privește controlul acestor standarde pentru că astăzi, pentru aceste standarde, nu există reguli specifice cu privire la modul în care ar trebui controlate, ceea ce înseamnă că statele membre au această misiune de a efectua controlele. Dar fiind faptul că nu curg bani aici, deci niciun fel de bani din bugetul PAC, controlorii noștri nu văd o prioritate în asta și oricum nu au niciun fel de temei juridic și controlele sunt făcute de statele membre. Noi nu știm cum se desfășoară și de aceea există altă procedură juridică în ceea ce privește regulamentul 882 din 2004 în ceea ce privește uh, regulamentul cu privire la uh, furaje. Și aici se pune întrebarea cum anume ar putea fi incluse aceste uh, standarde în reglementare. Am discutat această chestiune și cu colegii de la Digi Sante și urmare ar fi că am avea reguli diferite cu privire la controle, ceea ce va genera din nou Uh, necesitatea de a reanaliza aceste 15 reglementări. Deci nu vreau să vă spun acum că Comisia va face o propunere concretă în viitorul apropiat, dar uh, anunț doar că la un moment dat acest proces va trebui finalizat. Și cu acestea aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și evident vă stau la dispoziție pentru întrebări. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Przechodzimy do Mulțumesc, domnule director. Trecem acum la intervențiile ă, colegilor deputați, ă, respectiv la întrebările pe care eventual doresc să le formuleze. Doamna Herenț. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc celor de la Comisie pentru că au venit în această dimineață pentru a ne vorbi despre fructe și legume și despre vin, chestiuni foarte importante. Eu uh, sunt foarte preocupată de ceea ce ni s-a spus în această dimineață. Cred că fructele și legumele, dacă vorbim despre um, prețurile de intrare pentru uh, roșii și dacă ne gândim la fructe și legume, trebuie să nu uităm ce s-a întâmplat în regimul anterior. Au existat mai multe critici și denunțuri din partea producătorilor de roșii europeni um, pentru că Marocul abuza de sistemul existent înainte. Li s-a cerut rezolvarea unei probleme care a fost scandaloasă ani de zile. Din fericire, putem avea acum un sistem care să îmbunătățească sistemul uh, anterior. Însă nici n-a început bine reformarea, că Marocul și-a inventat o șmecherie, adică a introdus uh, roșiile cherry în calculul prețului și astfel s-a crescut foarte mult uh, prețul roșiilor în ochii publicului, dar de fapt se face un abuz pentru că roșia obișnuită se pare că se vinde la un preț mai mare decât cel real. Trebuie acum să se facă o diferență între roșiile obișnuite și roșiile cherry. Franța, Italia și Spania cer acest lucru pentru că, iată, se concurează cu uh, Marocul, care este în acea zonă a Mediteranei. Dacă doriți uh, să simplificați lucrurile, trebuie să aveți grijă că nu uh, le permite marocanilor să facă și mai multe șmecherii de acum încolo. Nu e ca și cum, uh, este ca și cum uh, două echipe de fotbal joacă pe același câmp, însă unii joacă legați la ochi. Eu sper că dumneavoastră regândiți acest sistem, pentru că altfel imediat vom ajunge din nou în acea situație în care la plenară se tot uh, denunța situația roșilor și situația, situația Marocului. Deci Spania, Franța și Italia care sunt producătoare de roșii cer acest lucru și cred că trebuie să țineți cont. Nu am auzit nimic uh, de creșterea indemnizațiilor compensatorii în cazul în care produsele se retrag de pe piață. Cred că a venit momentul să creștem și aici uh, sumele. Și în ceea ce privește vinul, un alt subiect care mă interesează foarte mult, eu am identificat două probleme. În primul rând, în textul documentului de lucru, din acel text, au despărut multe norme care există la ora actuală. În documentul de lucru nu mai apar multe uh, chestiuni care se aplică în privința denumirilor de origine controlată la ora actuală. Deci ele practic dispar. Și dacă dispar, aș vrea să-mi explice Comisia de ce dorește uh, să dispară indicația uh, zonei geografice pe etichetă. De ce Comisia dorește ca un vin din Ribera del Duero, care nu uh, este uh, un vin Ribera de Duero autentic, ci un vin de masă, să poată scrie pe eticheta acelui vin că este, din Ribera, că este Ribera de Duero? De ce să apară Rioja pe un vin din Rioja care nu este de fapt de la cele podgorii speciale? Uh, de ce vrea să inducă în eroare consumatorul? Trebuie ca zona geografică să poată apăra doar în vinurile de origine. De ce doriți să dispară din text mențiunile tradiționale care erau înainte apăreau doar pe produsele de origine controlată. Vreți, încă o dată, să induceți în eroare consumatorul? Să vă dau uh, un alt exemplu italian. Lambrusco poate apărea doar pe vinurile Vinia România. Vreți acum ca orice vin de masă italian să fie, să aibă o etichetă pe care să-i fie Lambrusco? Ca un necunoscător să bea un vin obișnuit, crezând că bea un vin special, specific în anumite zone. Uh, deci erau norme foarte bune în legislația anterioară și eu cred că ele trebuie să fie transferate în noul document, pentru ca cu toții să fim liniștiți, nu vrem să uh, facem o liberalizare totală. Aș vrea să mai spună Comisia care va fi structura normelor pentru sectorul vinului. Vom avea un singur document sau toate normele actuale vor fi împrășiate în mai multe texte ale pieței unice. Dacă vreți să avem reguli clare și să ușurăm viața operatorilor, producătorilor și comercianților de vin, um, trebuie să avem un singur document, pentru că altfel vom induce pe toată lumea în eroare și îi vom încurca pe toți. Mulțumesc. E pan poseu Dorfman. Mulțumesc, domnul Dorfman, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru această dezbatere din această dimineață. Aș dori să mă refer la trei chestiuni. M-am mirat foarte mult și v-aș ruga, domnule președinte, să um, luați și dumneavoastră notă de acest lucru. Din intervenția introductivă a domnului Corte, Um, dat fiind faptul că participăm și noi la elaborarea actelor delegate, n-am primit niciodată însărcinarea să mergem la aceste negocieri. Eu cred că ar trebui să ne, ne facem totuși griji în această privință. Iar uh, sugestia domnului Corte în ceea ce privește modul de implicare al Parlamentului ar trebui să ne dea de gândit și să vedem dacă Parlamentul ar trebui să fie reprezentat la nivelul uh, la care este reprezentat astăzi. Eu cred că multe din uh, lucrurile cu care ne confruntăm astăzi se datorează faptului că la, în fazele inițiale Parlamentul nu este uh, reprezentat așa cum trebuie. Acum, pe fond, uh, fructe și legume. Aici aș dori să mă refer la un aspect. Aceasta din perspectiva producătorilor de legume și fructe din Italia. În uh, Italia, sistemul prevede ca membrii unei organizații de piață să nu fie mici producători țărani, ci asociații, care la rândul lor, uh, sigur, au uh, membri. Acest lucru funcționează, cel puțin în regiunea mea și în multe alte regiuni din Italia funcționează foarte bine și cred că <clears throat> există puține zone în care uh, organizarea comună a pieței funcționează atât de bine ca în regiunea mea atunci când este vorba de cultivarea de mere, de pildă. Și atunci totuși trebuie să ne întrebăm uh, dacă reglementările de până acum pot fi păstrate așa cum sunt. Pentru că modalitatea de interpretare uh, a anumitor investiții făcute de organizațiile de uh, producători Uh, este tratată la fel ca și o externalizare către text, ceea ce este o problemă. Eu cred că, de fiind faptul că obiectivul nostru este concentrarea ofertei, ar trebui să păstrăm reglementările actuale și apoi uh, modificările următoare să fie clar definite când vor intra în vigoare. Proiectul de până acum nu este foarte clar, trebuie ca lucrurile să fie clare, ca data de intrare în vigoare să fie 1 uh, ianuarie 2017 și că nu există perioadă de tranziție. În ceea ce privește vinul, aici sigur putem vedea paharul pe jumătate gol sau pe jumătate plin. Actele de punere în aplicare, sigur, oferă și șanse de simplificare. În momentul de față asistăm la o perioadă de modificare a sistemului, așa cum am decis acum câțiva ani, în ceea ce privește faptul că aceste indicații geografice nu se mai uh, otrăs la nivel național, ci la nivel european. Și uh, există niște întârzieri remarcabile la nivelul Comisiei, pentru că Comisia nu are resursele necesare pentru a efectua aceste, deci, a lua aceste decizii în timpul în care se impune. Eu cred că micile modificări pot fi delegate la nivelul statelor membre și Comisia să se ocupe doar de indicații geografice noi, de pildă, sau modificări uh, majore sau esențiale. Eu cred că astfel s-ar degreva și Comisia și statele membre ar uh, avea o misiune pe care ar putea să o îndeplinească fără niciun fel de probleme. În ceea ce privește soiurile, pot doar să repet ceea ce a spus colega Ista Herenz adineauri, dar și domnul Corte s-a referit la acest lucru în intervenția sa. Cred că atunci când vorbim de vinuri de masă, a existat un compromis politic acum câțiva ani și acesta trebuie respectat. Nu cred că ajungem nicăieri dacă am încercat acum printr-un act delegat să diluăm acest compromis care a fost unul dificil la momentul respectiv și să punem acest compromis sub semnul întrebării. Și cred că nici nu ajută dacă vreun producător în Spania sau Italia folosește numele la Brusco. Eu cred că principiul teritorialității pentru anumite soiuri legate foarte strâns de respectiv teritoriu ar trebui păstrat și este important în special pentru zonele vinicole din uh, sudul Europei. Și de aceea cred că protecția acestor soiuri uh, speciale ar trebui păstrată chiar și fără uh, indicații geografice protejate. Și cu toată înțelegerea pentru dorința de aliniere a unor lucruri, nu mi-aș dori ca mâine un producător care trebuie să ia decizia uh, ce anume trebuie să scrie pe etichetă, să trebuiască să consulte nu un regulament, ci cinci. De aceea, sigur, o reglementare orizontală ar face ca în final să avem mai puține acte uh, delegate, dar uh, nu știu în ce măsură îl ajută asta pe producător. Ar trebui avut în vedere și efectele unei așa numite simplificări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sebastian. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea din această dimineață este nu numai foarte interesantă, dar și foarte pertinentă. Reprezentantul Comisiei ne-a spus că nu îi place să vorbim despre dereglementare. Dacă vreți să nu vorbim despre acest lucru, trebuie să avem dovezi că această așa zisă simplificare cu care cu toții suntem de acord, să nu uh, se soldeze cu renunțarea la anumite reguli. La, așa cum a spus doamna Erans, uh, Adesea, simplificarea, ce obțin în cazul vinului, pare a fi periculoasă atât pentru sector cât și pentru consumator, pentru că se renunță la denumirea de origine controlată, de fapt. Înțelegem că doriți să consolidați organizația de producători. Eu repet, organizațiile de producători sunt un mijloc prin care se garantează agricultorului un venit mai mare. Nu sunt scopul, ci mijlocul. Sistemul, sectorul acesta este unul foarte volatil și foarte fragil. Trebuie să ajutăm nu doar organizația de producători, prin urmare, trebuie să mergem mai departe. Și s-a menționat o chestiune cheie, prețurile de intrare. S-a vorbit despre un caz uh, foarte concret și foarte cunoscut, cel al uh, tomatelor din Maroc. Este foarte clar că sectorul se află într-o situație disperată. Cel puțin, mai ales în sudul Europei, multe dintre terenurile dedicate cultivării de fructe și legume sunt abandonate. Sectorul agricol este într-o situație catastrofală. Dacă nu facem nimic pentru ca producătorii să ajungă să obțină un preț uh, rentabil, atunci nu vom mai cultiva deloc fructe și legume în sudul Europei. Deci uh, vom fi eliminat, de fapt, și problema asta până la urmă. Din state terțe intră fructe și legume tratate cu produse chimice pe care în Europa le introducem. regulile pe care le avem uh, pentru producătorii noștri nu reușesc să asigure un sistem, un sistem rentabil și permitem concurența neloială din partea statelor terțe. Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat uh, în legătură cu uh, acordul UE-Maroc E clar că Marocul nu respectă regulile. Trebuie să uh, ne asigurăm că importăm în condiții bune din uh, state corecte. Trebuie să vorbim și despre prețurile de retragere. Când se destabilizează sectorul fructelor și legumele, prețul de retragere care se plătește pentru a putea compensa dezastrul, uh, problema um, produselor din Valencia, de exemplu, rodia și cachii, care nu au mai fost uh, exportate către o piață, trebuie să um, ne asigurăm că și prețurile de retragere sunt um, corecte. Însă trebuie vorbit și despre punerea pe piață. Se cere ca organizația producătorilor să cunoască prețul nivelos înainte de a-l vinde. Ar fi grozav, dar nu întotdeauna este posibil. Uh, să se cunoască prețul de vânzare, pentru că de multe ori producătorul vinde printr-un importator. Eu sunt din grupul verzilor. Noi suntem cei care am dorit să fie implicate uh, organizația de producători în îmbunătățirea condițiilor de mediu. Dar ce se întâmplă când organizația de producători deja a făcut foarte multe investiții pentru mediu? Se pare că nu mai poate să facă investiții și atunci nu mai îndeplinește condițiile pentru a primi ajutoare. Trebuie să ne gândim la această strategie, să-i ajutăm pe cei care și-au făcut temele pentru ca ei să poată continua, să le dăm o, o, o soluție pentru soluționarea acestei probleme. Mulțumesc! Dziękuję pan poseł Zullo. Mulțumesc, domnul Zulu are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru aceste informații utile. Aș avea câteva întrebări în ceea ce privește sectorul vinurilor. Modificarea regulamentului din 2009 în ceea ce privește denumirea de origine și etichetarea. Noi astăzi uh, am înțeles că Nolens Volens trebuie să se modifice acest regulament pentru că s-a schimbat temeiul juridic și că există anumite um, discrepanțe. Cred însă că producătorii din sectorul vinurilor trebuie să aibă asigurări că o astfel de modificare nu va duce la eliminarea garanțiilor și protecțiilor care există până astăzi în ceea ce privește indicațiile de origine. Aș dori să formulez o întrebare în ceea ce privește articolul 32, care privește denumirea anumitor indicații geografice și s-a dat exemplul uh, regiunii Lambrusco. Astea sunt chestiuni de ordin tehnic care necesită actualizarea acestui articol pentru a evita ca protecția prezentă astăzi să fie redusă. Totuși aș dori să-l întreb pe Uh, reprezentantul Comisiei cum uh, ne garantează că situația de astăzi, unde există această protecție, nu va fi uh, redusă prin modificările care urmează să fie operate. Sunt întrebări legitime care vin din sectorul producătorilor și în acest caz specific legătura dintre soiuri și teritoriul respectiv trebuie în continuare Uh, păstrată și garantată. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, înainte de toate, să mulțumesc domnului Comte pentru claritatea propunerilor făcute, ca și pentru necesitatea ca Parlamentul să se implice mai mult, pentru că este nevoie de o schimbare a modului în care lucrăm. În ce privește uh, dosarul vinului, însă nu am avansat uh, în aceeași măsură uh, ca în cazul textului legumelor și fructelor. S-a vorbit despre o lisabonizare a modului de lucru, dar cred că trebuie să fim foarte atenți și să nu punem sub semnul întrebării acordurile din 2008 și 2013. Nu vă ascund faptul că ascultând explicațiile furnizate din partea comisiei, mi-au venit o serie de idei uh, uh, în legătură cu propunerile pe care în 2012-2013 un anume grup din sectorul vinului le-a susținut. Deci cei care s-au opus la reintroducerea unei formule de drept în ce privește producția. Deci trebuie să fim atenți, să elaborăm un text echilibrat uh, care să uh, echilibreze puțin lucrurile și față de uh, problemele de comerț. Trebuie să existe o claritate a informațiilor, inclusiv pentru utilizatorul final, pentru consumator. Iar în ce privește indicația de origine geografică și etichetare, trebuie să să evităm o dispersare a informațiilor, pentru că în felul acesta lucrurile devin de neînțeles pentru cei care până la urmă vor trebui să aplice reglementările. Deci, sigur că trebuie să ajungem până la urmă la un acord inclusiv cu Consiliul. Înțeleg care sunt dificultățile pe care le întâmpină Direcția Generală Agri, dar trebuie cu toții să fim deosebit de atenți în ce privește respectarea articolului 39 um, uh, din tratat în ce privește inclusiv organizațiile producătorilor și uh, eu cred că am amintit uh, mereu în cadrul negocierilor, uh, inclusiv privind în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, care sunt exigențele noastre și care sunt obligațiile celor care trebuie să respecte aceste reglementări mă gândesc și la problema reprezentativității, pentru că ă, ă, de aici se vorbește despre ă, un interval de trei ani. Asta nu împiedică pe nimeni să exercite un control anual. Iar nu trebuie să existe restricții aberante pentru asociațiile producătorilor, pentru că mai ales în sectorul legumelor ă, există până la urmă și verici slabe în lanțul ă, alimentar. Deci ă, există o mare fragilitate față de cumpărători și până la urmă trebuie să existe o forță a negociatorilor pentru a putea ajunge la un preț adecvat. Deci trebuie să existe și din acest punct de vedere negocieri colective. Mai există și aliniate care nu mi se par a fi foarte clare și care intră în contradicție cu uh, anumite prevedere în regulamentul de bază, dar nu voi intra acum în amănunte, îmi voi uh, împărtăși opiniile și înscris pentru a putea analiza mai aprofundat acest text. Mulțumesc, domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii au precizat deja multe din uh, preocupările comisiei noastre vis-a-vis -vis de cele două acte delegate despre care vorbim. În primul rând, însă, aș dori să reiau cele spuse de colegul Dorfman și aș dori să-l invit pe domnul director Corte vis-a-vis -vis de ceea ce spunea inițial și anume, mă refer la faptul că discutăm azi doar pentru că am solicitat noi acest lucru. Sigur că și Parlamentul trebuie să organizeze mai bine, dar e la fel de adevărat, și spun asta clar și răspicat, că și Comisia ar trebui să ne informeze mai mult. Să ne informeze mai mult, pentru că am văzut care sunt preocupările în ceea ce privește legumele și fructele. Aici nu înțelegem motivele uh, anumitor modificări în spatele cuvântului simplificare, există și riscul că s-ar putea uh, rupe această uh, idee de concentrare a ofertei în Europa. Domnul Dorfman, sigur că a dat exemplul uh, Tirolului de Sud, unde este, într-adevăr, uh, un succes modul de organizare a producătorilor de acolo. Dar dacă ar fi să venim cu schimbări, atunci aceste organizații de producători s-ar uh, diviza după ani și ani de muncă în care am încercat să le punem pe picioare în ceea ce privește prețul. Aici uh, vrem să înțelegem foarte bine ce înseamnă această adaptare la actul de bază. Înțelegem că e nevoie să intervenim din punctul de vedere al actelor delegate și actelor de punere în aplicare, și sigur că nu ne putem trezi în situația în care să nu respectăm normele pe care le-am adoptat cu reforma PAC. Dar asta înseamnă să nu schimbăm lucrurile care funcționează. În sectorul vinurilor, lucrurile funcționează. Avem un nivel de protecție care, din 2009 până acum, a garantat că la nivel european lucrurile să uh, funcționeze și nu înțeleg de ce ar trebui să facem modificări aici. Și aș dori să știu părerea domnului Corte. Vreau să spun foarte clar, sunt teme foarte dificile și delicate și nu ar trebui să ne jucăm cu ele. Sigur, Parlamentul poate să participe la nivel de experți în aceste discuții, dar vrem să fim infortați și să avem un drept de veto asupra acestor acte, așa cum garantează de altfel și tratatul de la Lisabona. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru că ne-a informat în legătură cu uh, lucrările legate de acest act delegat important. Ca și uh, antevorbitorii mei, vă spun că mă preocupă proiectul de text. În opinia mea, propunerea de text merge dincolo de o simplă simplificare. Sunt chestiuni care înseamnă o modificare a aspectelor substanțiale din regulamentul de bază. Cel puțin din ce ni s-a spus până acum despre acest proiect de text, asta reiese. Această propunere va îngreuna procesul de punere în aplicare a programelor operaționale de către organizația de producători. Deci, organizația de producători vor avea mai multe dificultăți în realizarea unui program uh, operațional bun. Se elimină numărul minim de producători pe organizație, comercializarea uh, cu terți neparteneri, uh, stabilirea unui procentaj pentru implementarea măsurilor de mediu în cadrul uh, organizației de producători sau uh, prețul de punere pe piață. Acestea sunt aspectele pe care aș dori să le subliniez și ele sunt aspecte foarte semnificative. Deci se merge dincolo de simplificare. Se schimbă de-a dreptul regulile jocului. Se vorbește despre toate aceste chestiuni, dar nu se vorbește despre aspectul pe care s-a insistat cel mai mult din partea comisiei noastre și din partea sectorilor productive europene, adică subiectul prețurilor de retragere a organizațiilor de producători. Comisia spune acest instrument a fost folosit doar în 27% din cazuri. Poate că a fost folosit uh, puțin, nu pentru că n-a fost nevoie de el, ci pentru că prețurile pur și simplu nu se adaptează la valoarea reală a prețului. De aceea nu se utilizează instrumentul. Poate că e vorba de o chestiune politică, dar nu se abordează acest aspect. Noi am cerut să se abordeze și cred că cel puțin ar trebui să se evalueze ce se întâmplă cu prețurile de retragere ca instrument al organizațiilor pentru lucrători. De ce să nu, nu se folosește acest instrument? De asemenea, doream să mă refer și la modificarea regimului prețurilor de intrare pe piață. Ce se întâmplă cu roșiile? Acest lucru trebuie să se schimbe. S-a făcut o modificare în privința Marocului o, care a afectat prețul intrării pe piața europeană a roșiilor și această modificare a făcut ca Maroc să poată introducă pe piața noastră orice fel de tomate, pentru că prețul nostru este foarte mare și uh, pentru că s-a făcut o medie între tomata obișnuită și uh, roșiile cherry. În zona în care locuiesc eu, uh, Granada, Almeria, Murcia, au prin urmare uh, dificultăți foarte mari în a continua producția. De aceea, dacă aveți în vedere o simplificare, suntem de acord să o faceți. Dar dacă dumneavoastră doriți să rămâneți la textul actual, uh, trebuie să știți că merge mai departe de o simplă simplificare. Există câteva reguli ale jocului pe care pare că doriți să le modificați. Cel puțin conform uh, textului, în forma lui actuală, noi nu suntem de acord cu, uh, cu, uh, cu el. Mulțumesc frumos! Dziękuję. Pan poseł Andrzej. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Esențialul a fost deja menționat de către colegii mei. Mulțumesc pentru toate sugestiile. Dar știm uh, că va fi uh, uh, greu să cădem de acord asupra tuturor uh, aspectelor, uh, de altfel așa cum a spus și doamna Aguilera. În ce privește uh, fructele și legumele, s a spus deja multe, dar aș dori să mă refer și la sectorul vinului. Știu că există o serie întreagă de probleme în acest sector. Nous avons suffisamment de, de problèmes. Deci există multe probleme specifice și în ce privește sectorul vinului s-a referit și domnul Dantin la acordul politic la care s-a ajuns în cadrul proceselor de reformă în 2008 și 2013. Trebuie să fim foarte atenți ca până la urmă din acest punct de vedere să nu tulburăm apele. Și în ce privește actele delegate și actele de pune în aplicare, ele nu trebuie să devină un pretext pentru a opera modificări substanțiale în legislația existentă. Ca atare, împreună vom, va trebui să urmărim cu responsabilitate cum se procedează ca să nu comitem erori. Deci, sperăm Uh, să uh, reușim, pentru că acest domeniu este foarte sensibil. Da, au fost menționate o serie de aspecte în care trebuie să uh, simplificăm lucrurile, dar să nu tulburăm echilibrul sectorului legumelor și fructelor și sectorului vinului, pentru că și Comisia trebuie să fie foarte atentă la, atentă la situația existentă și să încerce să contracareze dezechilibrele sectorului. Aceasta a fost o intervenție foarte scurtă pentru că multe lucruri s-au spus deja. Mulțumesc. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Doamna Müller, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru informarea dumneavoastră. Domnule Corte, dumneavoastră spuneți că este regretabil faptul că Parlamentul European participă într-o măsură mult prea mică. Nu știm care sunt motivele. Noi uh, am dorit să participăm cu mai multe informații pentru că noi ținem uh, legătura, o legătură strânsă cu uh, producătorii noștri de vinuri și producătorii noștri au atitudine foarte sceptică vis-a-vis de noile propuneri. Plecăm de la uh, documentul de lucru la care ați făcut uh, referire și aici criticile aduse de producători sunt lipsa de claritate și transparență. Domnule Corte, spuneați că va mai dura până când vom uh, avea toate textele, însă pentru noi este decisiv ca că um, acest lucru va duce la o sporire și mai mare a incertitudinilor în rândul producătorilor. Pentru noi este important ca toate detaliile din uh, OCP-ul anterior să fie uh, păstrate. În domeniul fructelor, uh, v-ați referit la organizațiile de producători care au făcut făcut ceea ce a fost cerut din partea lor, s-au asociat, au creat structuri de uh, marketing pe piață pentru o mai bună structurare a prețului. Și acum înțeleg că în domeniul mediului se solicită în uh, mod suplimentar activități și din partea organizațiilor de producători, ceea ce trebuie văzut cu scepticism. Pentru că oricum se mișcă într-un corset destul de strâmt în ceea ce privește folosirea de pesticide și așa mai departe și acum să mai trebuiască să facă și activități de mediu? Eu cred că toate aceste uh, activități suplimentare în domeniul mediului ar fi exagerate. Eu cred că ar trebui să încercăm să elaborăm soluții practicabile, să întărim pe producători și, uh, nu în ultimul rând, să analizăm și uh, caracterul fiabil a unor uh, eventuale modificări care se aduc. Domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să nu repet lucrurile care au fost deja spuse de colegii noștri. Aș dori să mulțumesc domnului Corte pentru prezentarea sa și și pentru sugestiile prezentate. Am să profit de această ocazie pentru a invita și pe domnul președinte să pună în practică toate acele acțiuni pe care putem să le întreprinderi pentru a să ajungem la o, poate nouă formă de colaborare. Trebuie să spun că mă îngrijorează cele auzite, pentru că conceptul de simplificare pare să ducă la complicații, atât pentru organizațiile de producători, pentru că, din ceea ce înțeleg, simplificarea ar duce la punerea sub semnul întrebării a modelelor de organizare a producătorilor, uh, în condițiile în care ar fi trebuit, din potrivă, garantate și consolidate aceste forme de organizare. Apoi, în ceea ce privește cerințele de mediu, acestea, sigur, se vor clarifica și da, a solicita asta tot din partea agricultorilor? Eu cred că e nevoie aici de proceduri treptate care să le permită să se adapteze la aceste cerințe. În ceea ce privește sectorul viticol, Paulo a spus uh, lucrurilor pe nume. De ce să schimbăm lucrurile într-un sector în care lucrurile funcționează de bine de rău și care se bazează și pe această legătură strânsă cu teritoriul, deci și pe indicațiile geografice. De aceea, cred că ar fi o o complicare inutilă separarea indicațiilor de origine geografică, de standardele în ceea ce privește indicațiile tradiționale. Includerea într-un uh, singur regulament ar fi sigur binevenită pentru ca operatorii din acest sector să poată consulta un singur act. Pentru că să nu uităm, atunci când legiferăm, trebuie să ținem cont și de cei care lucrează efectiv cu aceste legi. Mulțumesc! Gracias, presidente. Muy brevemente, tres preguntas. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări. În legătură cu Marocul, ce părere are despre uh, sentința Curții Europene de Justiție, Comisia Europeană. A doua, în privința fructelor și legumelor, se merge dincolo de simplificare. Ce uh, intenție are Comisia? Ce măsuri dorește să adoptă pentru a aborda problema crizei prin care trece acum acest sector? Și, în al treilea rând, în legătură cu vinul, eu nu am înțeles din ce ați spus uh, decât că nu aveți nicio propunere concretă. Dacă nu aveți o propunere concretă, aș vrea să știu care sunt bazele pe care lucrați în acest moment în ceea ce privește vinul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Loazou. Mulțumesc, domnule profesor, spune domnul Loazou. Când îi ascultăm pe cei care lucrează în acest sector, ei au deja percepția că este vorba despre o complicare a lucrurilor pentru că în ce privește indicația de origine controlată, aici există o diferențiere față de formulele de informare tradiționale și organizațiile producătorilor consideră că nu este posibil să faci o analiză de ansamblu și este greu să te referi la o zonă de origine dintr-un teritoriu mai mic decât țara, statul membru. Deci aici o dereglementare, eh, era eh, permis și o etichetare fără indicația de origine geografică. Și eh, în cadrul procesului de liberalizare trebuie până la urmă să fie stimulată concurența pe piață. Și prin simplificare s-ar putea ca la un moment dat să se dăuneze specificității viticole. Deci ă, trebuie ă, văzut ă, și care ar putea fi impactul acestui demers de dereglementare și care va fi opțiunea europenilor din acest punct de vedere. Iar în ce privește sectorul fructelor și legumelor, Astăzi este din ce în ce mai greu să controlăm uh, ce intră pe piața noastră și Ehm, există în clipa de față, sigur, și legume și fructe cu prețuri foarte scăzute care intră în Uniunea Europeană, care vin de pildă din Turcia și care în cadrul sistemului de preaderare beneficiază de milioane de euro ehm, în cadrul ajutorului de preaderare pentru a putea să-și stimuleze producția de legume și fructe, să o subvenționeze în felul acesta, ceea ce are un impact dramatic dramatic asupra producătorilor de legume și fructe din Europa. Mulțumesc. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș vrea să repet ceea ce s-a spus deja. Am dorit să intervin, domnule Corte, ca reacție la observațiile dumneavoastră că membrii comisiei noastre se implică prea puțin în uh, elaborarea um, uh, noilor uh, acte delegate. Uh, eu mă bucur că dumneavoastră sunteți membru al uh, Direcției Generale Agri, dar eu cred că nu trebuie să greșim în ce privește aplicarea prevederilor tratatului de la Lisabona, pentru că noi, de fapt, am primit uh, atribuții, competențe noi de colegiferare, dar nu am primit și uh, personalul necesar pentru a putea să ne implicăm mai mult. Uh, Poate că puteți să răspundeți la întrebarea noastră de câți uh, lucrători dispune Direcția Generală Agri, de câți colaboratori, pentru că cei care ne sunt asistenți nouă sunt numeric uh, foarte puțini. Iar eh, eu cred că ar trebui ca 5% din personalul comisiei eh, să vină la Parlament pentru ca noi să putem da curs eh, și să ne îndeplinim competențele pe care tratatul de la Lisabona ni le conferă. Iar în ce privește demersurile de simplificare legislativă, ar trebui să invităm pe experții din grupul nostru politic uh, la o masă rotundă pentru a discuta până la urmă uh, noile acte delegate. Pentru că noi am fost prima comisie care la un moment dat, în legătură cu un act delegat, în baza competenței care ne revine um, în urma tratatului de la Lisabona, am uh, respins un act delegat. Ar trebui să nu se mai întâmple acest lucru, ar trebui să discutăm într-adevăr uh, la o masă rotundă pentru ca situația să nu se mai repete. Iar în ce privește simplificarea planificată, ea să fie cu adevărat o simplificare. Pentru că, sigur, noi am cerut ca o serie întreagă de regulamente să fie contopite, să fie uh, uh, simplificate, dar uh, am avut și experiența unei tentații de a complica și mai mult lucrurile, iar în ce privește situația pe piață, fosta noastră colegă Astrid Luling a spus la un moment dat că i-a spus uh, comisarei uh, Marian Fisher-Boyle că uh, uh, nu ar trebui să uh, defrișăm uh, și să um, um, distrugem uh, sute de mii de hectare viticole din Europa? Uh, răspunsul a fost nu, nu există prea multă viticultură în Europa, se bea prea puțin, pur și simplu. Nu am comentarii în legătură cu această observație, spune președintele. Uh, uh, domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult. O întrebare la adresa Comisiei. Am putea să uh, ne dea amănunte în legătură cu afirmația făcută că Parlamentul s-ar implica prea puțin, pentru că uh, mie, mi se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Pan poseł, dziękuję, pan poseł Buda. Mulțumesc, domnul Buda. Mulțumesc uh, domnului director pentru cele expuse. Aș dori să atrag atenția doar în câteva cuvinte asupra necesității ca mai departe să stimulăm prin mijloace legale și prin simplificarea procedurilor în ceea ce privește asocierea producătorilor uh, sau uh, cultivatorilor de legume, fructe și inclusiv în domeniul viticol, pentru că știm foarte bine că în actuala Uh, situație, mai ales când uh, nu vedem un orizont foarte apropiat cu privire la embargoul din Rusia. Această uh, modalitate sau asocierea este una dintre centurile de siguranță pentru supraviețuirea pe piață. Aș dori de asemenea să atrag atenția asupra ceea ce înseamnă etichetarea produselor, indiferent că discutăm de, uh, și cu indicațiile geografice, indiferent că discutăm de vinuri sau de orice alte produse. Sub acest aspect, cred că trebuie să nu facem niciun fel de rabat. În primul rând, din respectul pe care trebuie să l purtăm consumatorilor pentru că ei trebuie să știe în fiecare moment ce fel de produse consumă și de unde provin aceste produse indiferent că discutăm de produsele care sunt uh, din afara uh, zonei uh, din afara uniunii europene sau chiar din interiorul uniunii europene. consumatorul are dreptul să știe în fiecare moment ce fel de produse consumă. mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. soltanto una considerație. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că intervențiile colegilor au arătat uh, că există o preocupare a noastră a tuturor. Teama este că de multe ori în spatele termenului simplificare se ascund și alte obiective precum dereglementarea, care pentru acest uh, sector, în particular cel al vinurilor, nu cred că ar fi un lucru necesar. Nu doar pentru Italia, ci pentru întreaga zonă mediterană. Deseori, în numele, să spunem, bătăliei pentru mai multe sănătate, se uh, atacă până la urmă producția viticolă. Aș dori totuși să mulțumesc Comisiei pentru informațiile oferite. În documentul de lucru însă dispar foarte multe trimiteri existente în legislația de bază. Astăzi mi s-au adus foarte multe clarificări pentru care suntem recunoscători, dar documentul de lucru, s-ar putea să se dovedească a fi o rană pentru un sistem care astăzi funcționează bine. De aceea eu cred că Europa trebuie să dea dovadă de coerență cu propria politică agricolă. Nu putem, pe de o parte, să investim în protecția consumatorilor, dorind ca producătorii să arată pe etichetă toate, uh, tot ceea ce conține un anume produs și apoi să înșelăm în ceea ce privește originea. Și uh, s-ar putea ajunge la uh, situații foarte ciudate și o, ar fi o incoerență de fond. Eliminarea acestei legături a produsului cu teritoriul ar fi o lovitură foarte importantă adusă multor produse ca de pildă și a celor italienești sau franțuzești. Pentru că când se consumă un produs tradițional, nu este vorba doar de ce anume conține acel produs, ci și de modul în care a fost cultivat, de existența, deci de până la urmă și de cultura existentă acolo la fața locului. Și noi știm uh, că ne confruntăm și în momentul de față cu tot felul de imitații care nu fac decât să dăuneze. Și ar dăuna în special economiei de piață din uh, Europa. Mulțumesc. Bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy. Mulțumesc foarte mult. Și am ajuns în felul acesta la finalul listei vorbitorilor. Trebuie să remarc că este un subiect foarte important, mai ales problema actului delegat privind legumele și fructele. Având în vedere importanța acestui act legat, este foarte bine că am putut să avem această discuție liberă. Nu am limitat timpul intervențiilor pentru că era un subiect care merită să, să fie analizat amănunțit. Este de altfel un subiect Uh, urmărit cu mare interes de către uh, fermierii din Europa. Voi da cuvântul acum domnului Corte și sunt sigur că uh, ne va demonstra competența cu care ne-a obișnuit în a răspunde la întrebările noastre. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru cei 16 deputați care au intervenit. Voi încerca să mă refer la toate observațiile făcute, pentru că înțeleg că uh, sunt relevante pentru uh, activitatea noastră, iar ca răspuns la reacția pe care am avut-o, în care am precizat că poate ar trebui să conlucrăm mai strâns, să vă implicăm mai strâns pe dumneavoastră în elaborarea muncii. Nu, și-a, nu a fost în niciun fel observație critică la adresa colaboratorilor comisiei dumneavoastră pentru că am avut și multe contacte bilaterale cu mulți dintre dumneavoastră pentru a găsi o soluție, pentru că și eu, ca și dumneavoastră, găsesc că este o problemă atunci când aveți impresia că în comisie se lucrează fără implicarea Parlamentului și noi nu ne dorim acest lucru. Actele delegate eh, trebuie să fie un domeniu în care să conlucrăm și dorința mea este să conlucrez cu dumneavoastră cât de strâns uh, este posibil. Deci nu am vrut să critic pe cineva. Dați-mi voie să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. Am încercat să le structurez tematic șapte, opt răspunsuri. Sigur că multe observații și nici nu m-a surprins acest lucru a fost legat de sectorul vitivinicol și de indicațiile de origine, de etichetare. Acest document de lucru nu a fost uh, o propunere. A fost într-un fel un, uh, nu un copy-paste, un cut and paste pentru tot ceea ce este ca reglement, există ca reglementare în acest domeniu. Și Poate că asta a fost o greșeală să încercăm să discutăm deja de acest proiect pentru că a generat multe neînțelegeri. Dar, oricum, nu a fost intenția acestui document să renunțăm la uh, anumite reglementări, de pildă la regulamentul 607. A fost doar începutul unei dezbateri cu experții să vedem care ar putea să fie reacția um, la uh, un demers ca 15 uh, regulamente până la urmă să fie contopite, aduse uh, într-un document comun și uh, au existat uh, tot felul de uh, reacții. Îi uh, vă spune și comisarului meu că este nevoie de un text mai elaborat. Nu uh, suntem sub presiunea uh, timpului. Deci uh, nu încercăm acum să reconstruim ceva din cioburi. Deci nu a fost intenția noastră să încercăm să creăm dezechilibre, să uh, anulăm ceea ce s-a convenit în baza unor uh, compromisuri. La sectorul legumelor și fructelor, problemele legate în special de uh, roșiile șerii. După compromisul din 2013, noi am cam schimbat regulile. Au fost procedurile vamale care au uh, acționat înainte de 2013 și care nu uh, au mai existat. Deci acum, uh, de fapt, nu mai este posibil să se fraudeze, să se găsească soluții de evitare a regulilor. Iar în ce privește importul crescut din uh, Maroc în Spania, am constatat că au existat de fapt niște condiții climatice problematice anul trecut. Dar uh, statisticile importului din Maroc uh, nu au demonstrat altfel că ar fi crescut substanțial volumul. Iar în momentul în care am calculat valoarea uh, standard de import, uh, am ajuns la concluzia că nu este nevoie să propunem modificări. Singura schimbare pe care putem să o facem este ca în, uh, în loc de a avea valori standard de import zilnice, să avem un sistem care să funcționeze pe o perioadă mai îndelungată pentru că ă, având statistici zilnice și după aceea încercând să vedem care este ă, pe o săptămână situația, am constatat că, de fapt, lucrurile nu s-au schimbat substanțial. Deci, este o chestiune de viață importantă pe care uh, o vom analiza, dar după cum am spus și în prezentarea introductivă, nu am luat până acum nicio decizie definitivă, țin uh, foarte uh, mult la opiniile pe care le-ați formulat. În ce privește retragerile și prețurile care sunt foarte scăzute sunt foarte mici și într-adevăr nu acoperă costurile producției. Aici este un minim prevăzut care să ofere producătorului posibilitatea să facă uz de acest sistem. Dar în ce privește sistemul care funcționează aici, există și posibilitatea de a recurge la măsuri excepționale în contextul uh, embargoului uh, față de uh, Rusia. Deci această schemă este de asemenea accesibilă până în vara acestui an. Deci nu Uh, există însă proiecte de a schimba în vreun fel acest uh, regim. În legătură cu cerințele de mediu pentru organizațiile producătorilor, dați-mi voie să clarific starea de fapt, pentru că s-ar putea ajunge la neînțelegeri. Actul de bază Articolul 33 aliniatul 5 spune că cel puțin 10% din cheltuieli în cadrul programelor operaționale sunt destinate acțiunilor de protecție a mediului, deci 10% din cheltuieli cel puțin. Aceasta este legea. Dar singura chestiune de care ne ocupăm în cadrul actelor delegate este cum să facem, creăm posibilități pentru asociațiile producătorilor să implementeze această prevedere. Ce înseamnă acest standard de 10%? Asta înseamnă că fiecare membru al asociației trebuie să îndeplinească aceste cerințe de mediu în activitatea sa Bun, noi încercăm să propunem uh, un regulament în care spunem că uh, un minim de 50% uh, trebuie să implementeze uh, aceste acțiuni de mediu. Dacă noi nu vom introduce această prevedere în actul delegat, nu suntem obligați să o facem, ce se va întâmpla însă? Fiecare stat membru, fiecare autoritate va trebui să stabilească pentru sine cum poate fi îndeplinit uh, această cerință de 10% din cheltuieli. Și noi, de fapt, ne dorim ca uh, regula să fie aceeași în toată Europa, să fie respectată peste tot. Deci acesta este background-ul care ne determină pe noi să facilităm într-un fel, să creăm o posibilitate organizațiilor producătorilor să respecte această cerință, dar sunt dispus să conlucrez cu dumneavoastră pentru a încerca să facem lucrurile și mai clare. În ce privește subiectele menționate, mai ales de deputații din Italia, în legătură cu eh, o asociație ar putea să își comercializeze producțiile în afară de strategia asociației producătorilor, ne interesează pentru că analizăm din acest punct de vedere rezultatele pozitive obținute de către cooperative. Trebuie să vedem cum putem să uh, urmărim pe o perioadă mai lungă evoluția. Cred că domnul Dorfman s-a referit la asta, pentru că regula nu s-a schimbat. Chiar și uh, în clipa de față, în cadrul regulamentului existent, uh, uh nu există uh, asemenea practici care să fie uh, acceptate. Sunt lucruri foarte complexe, dar dacă analizăm situația generală din statele membre, trebuie să aducem servicii asociațiilor producătorilor, acestor organizații, astfel încât ele să nu aibă de suferit prin demersurile altora. Trebuie să ne gândim la instrumentele de care dispunem, de fapt. Se vorbește despre volatilitatea prețurilor uh, agra, la produsele agrare, despre uh, dificultățile de depozitare a produselor. Trebuie uh, să constatăm că în statele membre numărul asociațiilor producătorilor este foarte scăzut. Am analizat situația și în perioada 2004-2007 um, și um, uh, uh, vedem și care este impactul embargoului uh, față de Rusia, tocmai datorită acestui număr mic de asociații. Trebuie să vedem care este situația în sectorul lactatelor, de pildă. Deci, în pachetul Uh, lactatelor, există o posibilitate acum uh, ca uh, producătorii din sector să se întrunească, să încearcă să negocieze prețul și acea revendicare menționată de către domnul Danten este sugestivă. Și în raportul pe care îl vom publica în primăvara aceasta vom vedea care este răspunsul producătorilor față de situația prețurilor scăzute în sectorul lactatelor și ce poate face Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți situația. Și în final o întrebare care a fost pusă de doamna Sandra în legătură cu o decizie a Curții uh, uh, privind uh, Polisario și importurile din Maroc, aici uh, am decis să facem apel față de hotărârea pronunțată pentru că a fost o hotărâre în primă instanță și vom face apel la Curtea Europeană de Justiție. Sper, domnule președinte, că am răspuns la uh, majoritatea uh, întrebărilor și preocupărilor formulate. Sper că nu am uitat nimic. Mulțumesc foarte mult. Se pare că nu protestează nimeni, că nu ar fi primit răspuns. Din acest punct de vedere, colegii mei par a fi mulțumiți. Deci cred că nu au fost omise aspecte esențiale. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Tratatul de la Lisabona, într-adevăr, a deschis o nouă eră și a stabilit și noi reguli în ce privește transpunerea în practică a politicii comune agrare și asta înseamnă că noi trebuie să dezvoltăm proceduri pentru a uh, putea transpune în practică uh, competențele care ne revin. Și sper că rezultatele vor fi bune, colegii uh, sunt foarte bine pregătiți în acest domeniu și menținem o legătură strânsă cu fermierii, cu zonele din care provenim și asta este de folos pentru activitatea noastră în comisie și stimulează și buna colaborare dintre comisie și Comisia Europeană și Comisia Agri. Cu siguranță că vom reveni asupra acestui subiect cu altă ocazie. Mă bucur că nu am fost obligat să limitez astăzi timpul de intervenție al colegilor. În încheiere, doamnelor și domnilor, înainte de a încheia ședința noastră, încă o comunicare. Grupul politic PPE organizează luni 7 uh, martie uh, o ședință la Strasburg în perioada 21-22 21-22-30 o dezbatere cu comisarul Hogan privind criza pe uh, piețele uh, agrare, având în vedere tulburările uh, și revoltele fermierilor din câteva state membre. Acesta va fi subiectul întâlnirii cu comisarul. Spuneam, este o inițiativă a grupului PPE de a organiza această ședință pentru că ne dorim și un dialog structurat cu comisarul. Deci, în intervalul 21, 22, 30, luni 7 martie, vom avea întâlnirea cu comisarul și va fi vorba și despre programul educativ raportul domnului Tarabella, dar și sănătatea animalieră, raportul domnului eh, Selimovici. Membrii eh, comisiei sunt invitați să participe la această dezbatere eh, cu comisarul. Este cam târziu seara, sunt conștient de acest lucru, dar vă rog să rețineți uh, această întâlnire și să o treceți în agenda dumneavoastră. Încheiem acum ședința comisiei și va, vom continua cu uh, ședința coordonatorilor. Deci îi rog pe coordonatori și pe toți cei care sunt îndreptățiți să rămână în sală să o facă. Mulțumesc încă o dată și directorului uh, Direcției Agridi.